Right, good morning, ladies and gentlemen. Good... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, stimați colegi. E ora 9 și 8 minute, prin urmare vă sugerez să începem ședința. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, recomandarea adresată Consiliului Comisiei și SAE referitoare la Libia, vot electronic. Domnul Panțerii, raportorul nostru nu dorește să intervină, prin urmare, dacă sunteți de acord, putem trece imediat la vot. Sunteți de acord? Bine. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 86 pentru, împotrivă, abțineri 86, amendamentul 86 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 118 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 135 pentru, împotriva abțineri Respins. 136 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotriva, abțineri respins. 138 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. 151. Votul s-a închis. 32 uh, două de voturi împotrivă, 13 pentru, respins. 153 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 164 pentru, verificăm. Verificăm votul la 162, amendamentul uh, doamnei Lochbiller. Votul s-a deschis. Lipsesc 3, acum două voturi. Un vot. Votul s-a închis. 22 voturi împotrivă, 10 pentru, 15 abțineri, respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 170, 170 verificăm, bine, votul s-a deschis. It's closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm votul la 172. Votul s-a închis. Se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 Votul s-a închis. 27 la 21 se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis la 9. It's closed. Votul s-a închis. Se adoptă, clar. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul la 14, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm și aici. Aș zice că e respins, dar mai bine verificăm. Votul s-a deschis. Close. Votul s-a închis. Se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri respins, 32 pentru, împotriva abțineri respins, 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35. 34, verificăm. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. 27 la 21. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Bine, rezultatul era evident, dar verificăm dacă vreți. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 40 împotrivă, 4 pentru. Cine a cerut uh, verificarea?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 Verificăm 44. Se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul electronic acum. Votul s-a deschis. One colleague is... Așteptăm votul unui coleg. Gata. 44 vo- 45 voturi pentru, 4 abțineri, niciun vot împotrivă. Felicitări! We come to item number 12. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Recomandarea adresată Consiliului Comisiei Vicepreședintelui Comisiei uh, privind negocierile în vederea modernizării acordului de asociere UE-Chile. Raportorul domnul Tenec dorește să intervină? Nu, domnule președinte, să trecem la vot. Mulțumesc. Bine, perfect, putem trece atunci direct la vot. Începem cu amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm votul la amendamentul 22. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. La 30 votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 24 de voturi împotrivă, 22 pentru. 31, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Bine. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotriva abțineri, respins. Să. 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Se adoptă. 41, bine, verificăm. Votul s-a deschis, deschis la 41. It's closed. Votul s-a închis. Respins. 23 pentru, 24 împotrivă. 43 pentru, împotriva abțineri, Se adoptă. 45 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. 46 pentru, împotriva abținerii. Respins. 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri, respins. 53 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 56, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul la partea a doua de la 56, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Votul la 6. Votul s-a deschis. Close. Votul s-a închis. Se adoptă 24 pentru, 22 împotrivă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm votul la 11. The vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri. Votăm uh, electronic amendamentul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri, respins. 18 pentru, împotriva abțineri, respins. 19 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul electronic asupra raportului astfel amendat. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 45 pentru, 3 abțineri, niciun vot împotrivă. Felicitări, Charles! Trecem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi. Informarea pe tema misiunii Comisiei AFET în Moldova și Ucraina.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 So, half past nine. Așadar, e ora 9.30 și ajungem la punctul următor de pe ordinea noastră pe zi, sesiune de informare pe tema misiunii Comisiei AFET în Moldova și Ucraina. O misiune ce a avut loc de pe 2 pe 6 aprilie. Eu eram în același timp cu o delegație în Japonia și Corea, așa încât doamna Andrichen a condus această misiune în Moldova și Ucraina. Colegii noștri au fost însoțiți de colegi de la Comisia Bugi și a delegația interparlamentară UE Moldova. Îi dau cuvântul doamnei Andrichene pentru a ne prezenta această delegație. Vă mulțumesc că, că m-ați rugat să fac această sesiune de informare în ce privește uh, misiunea Moldova și Ucraina. Am urmărit în special raportul de implementare a acordului de asociere și a DCFTA cu Moldova și Ucraina, precum și opiniile noastre despre acordarea sau nu asistenței macrofinanciare pentru aceste două țări. Misiunea, desigur, a fost o ocazie și să evaluăm situația politică complexă, asta mai ales în preajma unor alegeri foarte importante. Domnule președinte, au existat șase membri AFET în misiune, raportorii Mihail Galer și domnul Austreviciu, domnul Frunzulica, domnul Helmut Scholz și președintele delegației interparlamentare UE-Ucraina, domnul Rosati cum ați spus, colegi de la uh, Comisia Bugi și de la Delegația Interparlamentară ni s-au alăturat în Moldova, iar programul a fost unul foarte intens. Am avut 32 de întâlniri, două conferințe de presă și o vizită pe teren. Asta doar pe parcursul la patru zile pe teren. Atât în Moldova cât și în Ucraina ne-am întâlnit cu primii miniștri, Uh, cu uh, deputații, președinții comisiilor de afaceri externe, din, uh, atât din partidele la guvernament cât și din opoziție, societatea civilă, reprezentanți, inclusiv a activiștilor pentru drepturile omului, reprezentanți ai mediului de afaceri, ambasadori UE și al statelor membre, reprezentanți ai altor organizații internaționale. Mai mult decât atât, în Moldova ne-am întâlnit cu președintele țării și am vizitat proiecte finanțate UE. Mm, special pe granița cu Transnistria. În fiecare țară am avut câte o conferință de presă, subliniind uh, aspectele pe care le-am aflat în misiunea noastră. În ce privește Moldova acum? Noi am susținut implementarea acordului de asociere, insistând asupra nevoii de a obține progrese în ce privește democrația, statul de drept și apărarea drepturilor omului. Multe discuții s-au axat pe uh, combaterea corupției, pe nevoia de a obține rezultate în ce privește investigația fraudei bancare. Reforma justiției, de asemenea un aspect foarte important, domnul Austreviciu, raportorul nostru, va uh, putea informa comisia noastră în mod mai detaliat. S-au discutat și alegerile, dat fiind că urmează în luna mai alegeri locale, iar alegeri parlamentare la sfârșitul anului. Trebuie să vă spun că am primit multe plângeri în ce privește noua lege electorală, accesul la mass media, hărțuirea anumitor candidați din opoziție. Asta printre altele. Deci ne preocupă felul în care aceste alegeri vor fi organizate și pot deja să recomand ca Parlamentul European să trimită o misiune de observare a alegerilor de mari proporții, așa cum am făcut și în Ucraina în 2014. În fine, în Moldova ne-am concentrat și pe munca Parlamentului din această țară. I-am rugat pe colegii noștri să adopte rapid codul audiovizual vinerea trecută, în prima lectură a trecut acest uh, text și sperăm să existe și noi reguli de procedură, noi conturi de conduită pentru a ameliora încrederea publicului în Parlamentul Moldovean. Acum trec la Ucraina. Din nou am susținut implementarea acordului de asociere, insistând asupra nevoii de progrese în ce privește democrația și statul de drept. Am lăudat reformele care sunt în curs și asta în ciuda agresiunii militare ruse. Și vreau să spun că nu este un conflict înghețat și nu trebuie să uităm de acest conflict. Așa cum am făcut și în Moldova, ne-am concentrat discuțiile pe nevoia de a combate corupția și, în această privință, stabilirea unei, unui tribunal specific anticorupție, potrivit recomandărilor, este o prioritate pentru Ucraina. Înțelegem că asta s-ar putea întâmpla în luna mai sau iunie a acestui an. În ciuda opoziției puternice a unor deputați din Rada. Ne-am exprimat preocuparea în ce privește uh, obligația activiștilor de a uh, înainta declarații electronice ce privește um, asistența macrofinanciară. Aceasta e necesară și am să rog pe raportorul nostru, domnul Galer, să vă informeze în mod detaliat despre aceste aspecte. În fine, ne-am ocupat de codul electoral din Ucraina. Așa cum și OCD și Comisia de la Veneția au recomandat în mod repetat, legislația pentru orice tip de alegeri trebuie să fie armonizată, iar asta trebuie să se facă măcar cu un an înaintea unor alegeri concrete. Codul electoral, aprobat în toamna trecută în Parlamentul ucrainean, e deja un prim pas în această direcție. În termen general, asta e. Aș încheia prin mulțumi cu căldură EAS și în special cei doi ambasadori UE și echipele lor care ne-au oferit un sprijin larg atât înainte cât și pe parcursul misiunii noastre. Sigur că aș vrea să mulțumesc în primul și în primul rând personalului din secretariatul nostru AFET pentru efortul lor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc la Mandrichene și mulțumesc tuturor participanților din delegația noastră în aceste țări. Acum dau cuvântul cui mai vrea să intervină. Întâi, domnul Gala. În secvența vizitele noastre. Întâi uh, am fost în Moldova, spune domnul Galer. Cine dorește să vorbească despre Moldova? Domnul Ostreviciu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ați dat înapoi uh, dreptul la cuvânt. Perioada de suspendare s-a încheiat. Vizita în Moldova a fost una excelentă, într-adevăr foarte, foarte încărcată și îi mulțumesc doamne Andrichene uh, pentru că a preluat uh, direcția acestei misiuni alături de colegul Mureșan de la Comisia Bugi. Am avut foarte, foarte multe întâlniri, într-adevăr, cu uh, funcționari de stat, cu ONG-uri, cu politicieni și, ca să fiu foarte onest, există uh, o anumită linie de dezacord între noi și oficialii moldoveni. Și trebuie să fim sinceri despre asta. Aș diviza agenda în două. Tot ce ține pe de-o parte la economie și comerț și parteneriate economice și pe de alta tot ce ține de sfera politice, a justiției și a statului de drept. În ce privește economia, lucrurile arată mult mai bine, comerțul sporește, există interes din partea UE pentru a se concentra pe evoluțiile economice din Moldova, mai ales că se continuă reformele, apar tot mai multe oportunități de investiții, mediul de afaceri se ameliorează zi de zi. Însă, ajungând acum la capitolul politic, la justiție, ei bine, există un sentiment uh, că dezbaterea rămâne deschisă. Nu suntem pe deplin mulțumiți cu codul electoral care a fost adoptat și va fi implementat uh, la sfârșitul toamnei, în alegerile parlamentare din Moldova, nu? Vedem acest cod electoral ca o evoluție pozitivă pentru Moldova și încă mai așteptăm orice altă posibilitate uh, din partea politicienilor moldoveni să amendeze uh, prevederile acestui cod electoral și asta încă înainte de alegeri. Am avut o dezbatere foarte deschisă, foarte francă cu oficialii moldoveni. Nu am obținut un acord din partea lor pentru a amenda acest cod electoral. La fel, în ce privește justiția, așteptăm să vedem în ce fel um, va fi angajat personal pentru tribunalele moldovenești, um, personal competent pe cât posibil cu juriști uh, fără cazier. Uh, pentru că justiția trebuie să poată deveni funcțională și există și aici preocupări. În fine, anchetarea fraudei bancare, care rămâne, rămâne o temă foarte importantă pentru Moldova însă și bineînțeles, dar și pentru toți creditorii și instituțiile um, care înconjoară această poveste. Trebuie să aflăm în sfârșit adevărul, iar cei responsabili trebuie să poată fi pedepsiți. Și aș face o remarcă. Mai e de luat în calcul și o considerație geopolitică. Chiar și la nivelul funcționarilor cei mai înalți, nu pot să-mi explic și să explic în mod rațional care sunt circumstanțele. Sigur că până la urmă politicienii moldoveni și oficialii trebuie să decidă, însă nu trebuie să ținem ochii închiși, trebuie să urmărim uh, ce se întâmplă acolo. Și sunt sigur că această vizită a noastră uh, va furniza materiale, date foarte importante pentru uh, raportul comun pe Moldova și, domnule președinte, vă mulțumesc pentru scrisarea uh, către Comisie și Serviciul de Acțiune Externă pentru a obține informații actualizate. Apreciez foarte mult scrisoarea dumneavoastră. Uh, munca noastră va deveni mai eficace astfel. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Dacă altcineva dorește să intervină despre Moldova, Cristian Preda chiar dacă nu erai în această delegație, îți dau cuvântul. Într-adevăr, nu am participat la delegație, dar aș vrea să spun două vorbe, tocmai pentru că înainte ca delegația să plece în Moldova, eu înțelesesem că celelalte grupuri politice, în afara PPE, ar fi de acord să avem o rezoluție cu un vot pe rezoluția pregătită deja din luna septembrie, tocmai pe baza noilor elemente pe care această misiune le va fi adus din Moldova. Spre marea mea surprindere, săptămâna trecută, pentru a utiliza o expresie a raportorului pe Moldova a folosită, s-a decis să închidem ochii cu excepția grupului nostru, a grupului PP, celelalte grupuri politice au respins ideea de a avea o rezoluție a Parlamentului European care vorbește despre situația din Moldova, inclusiv pe baza acestei vizite, acestei misiuni care tocmai s-a încheiat. Vă reamintesc că decizia de a avea o rezoluție pe Moldova a fost luată deja în septembrie 2017 și din cauza unui foarte prost calcul politic, am amânat votul pe această rezoluție încă o dată săptămâna trecută. Acest prost calcul e că la bază trebuie să susținem coaliția pro-europeană de la Chișinău. Dar această coaliție nu mai există de mult timp. La Chișinău există un partid care se numește Partidul Democratic, membru al Internaționalei Socialiste și care dispune încă de majoritate, deoarece pur și simplu a cumpărat parlamentarii uh, comuniști, oligarhii care controlează țara, influențând opinia unor uh, colegii noștri. Deci, uh, vă rog să rețineți, au cumpărat deputații comuniști. Deci, uh, e vorba de un oligar și de comuniști, de pe vremuri. Și noi am închis ochii, domnule raportor. Am vrut să intervin aici pentru a vă explica aceste lucruri. Și să vă mai spun că rezultatul strategiei noastre de amânare va fi dezastroasă. Veți vedea cum la toamnă, așa cum am uh, anticipat, că rezultatul la alegerile din toamnă va fi o lar, un mare succes al socialiștilor. Pentru că socialiștii sunt mai rău decât comuniștii. Comuniștii sunt cu oligarhii, iar socialiștii sunt cu Moscova. Deci, mulțumesc că ați închis ochii, că am închis ochii. Mulțumesc, Cristian. Anyone else on Moldova? Mulțumesc, spune președintele. Altcineva despre Moldova? Mm, nu, atunci călătorim din Moldova către Ucraina și în această călătorie spre Kiev, domnul Galer ne va spune câte ceva. Mulțumesc, domnule președinte. În mod clar, nu pot decât să susțin cele spuse adineauri de uh, domnul uh, Preda. Avem un oligarh, Plahotniu, care agită uh, drapelul și e o situație care trebuie să fie recunoscută. E valabil nu numai pentru Parlament, ci și pentru primari. Uh, și la alegerile primarilor a primit peste 200 de astfel de voturi dintr-un total de 600. Deci iată cum se face politica acolo și în mod foarte clar a intimidat pe eventualii candidați din partea altor partide pe teren la fața locului și mesajul a fost direct transmis către Plahotniuc și anume că știm acest lucru ci că nu este o cale de a face politică intimidând uh, oamenii și că s-ar putea să existe consecințe. Uh, el a amenințat, a spus că s-ar putea să existe proceduri de evaziune fiscală împotriva unora și uh, Uh, uh, care merge la închisoare timp de două luni de zile, după care se va încheia campania electorală și deci persoana respectivă nu mai poate participa la alegeri. Însă, în orice caz, sunt uh, niște metode aplicate de moscoviți. Nu văd care e diferența. Apoi, acum, în ceea ce privește Ucraina, da, într-adevăr, cred că și aici ne confruntăm cu niște decizii greu de luat, care trebuie să fie luate de uh, forțele pro-europene și de partidele care aparțin fie coaliției, fie opoziției. Ei bine, ne dăm seama că sunt unii care într-adevăr își doresc reforme și mai sunt și alții care își doresc să le tot amâne, să le tot dilueze, să... Uh, pentru că își protejează propriile interese. Evident, nu suntem încântați de faptul că prima lectură a unei reforme a legii electorale, în momentul de față avem impresia că nu va avea șanse de succes uh, în prima lectură și deci ratăm ocazia de a avea un sistem electoral care să fie la înălțimea așteptărilor din această țară. E păcat. E păcat acest lucru, dar uh, dacă vom avea timp și dacă există voință politică, poate că se va realiza acest lucru la un moment dat. Așa cum a spus și doamna Andrichiene, da, am discutat lucruri care se aflau pe ordinea de zi deja de multă vreme și uh, având în vedere că anumite reforme nu au fost implementate, țara nu a primit ultima tranșă uh, programul de asistență, banii aceștia s-au pierdut. Acum, ca să fim pozitivi, au îndeplinit 17 din cele 31 de condiții, nu e suficient. Au existat și condiții care nu au fost îndeplinite și evident va trebui să discutăm din nou aceste aspecte pentru cea de-a patra tranșă pentru uh, programul uh, de macroasistență și pentru acordul de liber schimb. Acum așteptăm o a doua lectură pentru ființarea în altei uh, curți de luptă împotriva corupției. Acum trebuie să vedem determinarea acestor competențe acordate acestei înalte curți și eligibilitatea magistraților ce pot fi aleși pentru astfel de curte. Există experți occidentali care pot ajuta la procedura de numire a acestor magistrați, însă ni s-a spus că luna viitoare, în mai sau cel mai târziu în iunie, în principiu, vor avea o, această a doua lectură. S-ar fi putut întâmpla și mai devreme. Există neajunsuri în text care ar fi putut să fie deja rezolvate, dar se pare că există totuși niște interese personale din partea unora care nu își doresc să existe o astfel de curte eficientă și care să lupte într-adevăr împotriva corupției ne mai confruntăm și cu un alt aspect, uh, declarații în ceea ce privește impozitarea. Da, e un uh, pas înainte. Asta demonstrează că declararea averii de către oficiali și de către uh, politicieni uh, ne permite să știm exact ce anume posedă, ce avere au. Apoi, acest lucru trebuie să se aplice și acelor ONG-uri, membrilor acestor ONG-uri care luptă împotriva corupției. Uh, e, noi am spus foarte clar că nu numai ONG-urile trebuie să fie transparente în munca lor, ci trebuie să spună exact și de unde provin fondurile de care beneficiază. Deci nu e vorba de persoane ca atare, ci de instituții, de entități care fac tot ceea ce le stă în putință pentru a modifica realitatea, uh, pentru a desfășura lupta împotriva corupției. Deja în ianuarie, din partea administrației prezidențiale, ni s-a promis acest lucru și ni s-a promis că problema va fi rezolvată, însă încă nu e cazul. După cum v-am spus, și în acest caz, impresia mea este că există anumite interese uh, din partea unor care nu-și doresc uh, această transparență. Apoi, mai sunt și alte lucruri care s-au derulat bine. Nu cred că trebuie să ne concentrăm doar pe părțile negative sau pe probleme, sunt și aspecte care s-au derulat bine, spre exemplu descentralizarea. Observăm că acum, la nivel local, oblast, um, există mult mai multe fonduri și în anumite regiuni chiar se confruntă cu o altă problemă și anume să reușească să, le, să cheltuiască aceste fonduri, să le investească în mod corect. Pentru că acum există proceduri de verificare a felului în care sunt investiți aceste fonduri, sunt investite aceste fonduri și primarii sunt oarecum uh, Uh, lor le e teamă, uh, pentru că există multe proceduri în virtutea descentralizării și nu vor să greșească în investirea acestor fonduri. Însă, în orice caz, descentralizarea acum e mai lină, se promovează bune practici pentru că există astfel de comune, astfel de uh, localități unde banii sunt corect cheltuiți, sunt bine investiți și, în mod clar, aceste inițiative trebuie să fie susținute și subliniate. Apoi, reforma sistemului de sănătate, uh, privatizarea. Uh, există foarte multe alte legi care astfel merg în direcția potrivită și sunt destul de încrezător că această țară e pe calea cea bună. Și nu trebuie să uităm că în continuare mai au o problemă la frontiera uh, de est, o situație de război, ceea ce mobilizează cam mobilizează o parte importantă din PIB-ul uh, acestei țări, um, bani care ar fi putut fi utilizați pentru reformă, știm acest lucru și trebuie să recunoaștem faptul că în ciuda acestei situații conflictuale, nu e vorba de un conflict înghețat, ci un conflict foarte fierbinte, um, Deci, în ciuda acestei situații dificile, procesul de reformă se derulează și suntem optimiști și încrezători că, până la urma urmei, se va găsi majoritatea necesară, în așa fel încât să se pună capăt neajunsurilor pe care le-am identificat împreună cu prietenii noștri din Ucraina, împreună cu FMI, împreună cu Comisia Europeană și, din punct de vedere financiar, cred eu că acum avem posibilitatea să discutăm și cu ministrul de finanțe, dacă nu mă șel, e undeva în Parlament astăzi. Deci poate că ar fi bine să ne întâlnim și cu el. Cam atât din partea mea. Thank you, Michael Gala. Mulțumim, domnule Galler. Mai dorește cineva să intervină pe tema Ucrainei? Domnul Tökes, vă rog. dear colleagues, uh, dragi colegi, Stimate domnule președinte, de multe ori uh, îl cităm pe Victor Orban, cel care propagă populismul. Dar dacă e să ne uităm la cazul Ucrainei, e bine aș spune că exact asta se întâmplă și acolo. Se înclină cântarul de partea naționalismului. Da, e adevărat că aș vrea să întreb dacă s-a vorbit despre uh, legea uh, referitoare la minorități și la situația limbilor minoritare în Ucraina. Eu cred că trebuie să fim consecvenți pe acest punct. Pentru că eu, ca și maghiar, trebuie să vă spun că în ceea ce privește educația în limba maghiară, aceasta este uh, în pericol. Ceea ce pune în pericol capacitățile sau posibilitățile comunității maghiare de a supraviețui. Și vreau să știu, s-a discutat despre această lege a învățământului. Okay, thank you, Lasso Turkish and Michael Gallagher. Mulțumim, domnule Turkish. Eventual, domnul Gallagher, dacă puteți răspunde imediat. Evident, am discutat acest subiect și ni s-a confirmat faptul că, într-adevăr, uh, vor avea o lege, iar în implementarea acesteia se vor respecta recomandările Comisiei de la Veneția și săptămâna trecută în, uh, într-una din comisiile parlamentare s-a dezbătut textul, iar în ceea ce privește calendarul, care a fost uh, deja uh, amânat, eu cred că în momentul de față nu avem vreun argument pentru a pune la sem- sub semnul întrebării ceea ce va fi implementat, precum că ar fi ceva contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția sau contrar unor valori ale Uniunii Europene, ale Consiliului Europei, ale drepturilor uh, comunităților minoritare. Deci, trebuie să recunoaștem asta, evident, în toate uh, situațiile și dialogul trebuie să fie continuat de către toate statele membre. Atunci când uh, dialogul există, obținem explicații și cred că situația nu se va schimba în mod radical. Thank you. Any further remarks? Mulțumim. Mai sunt și alte observații? Nu? Se pare că nu. Atunci... Vreau să mulțumesc uh, doamnei Andrei Chiene și celorlalți colegi pentru această prezentare. Și cred că acum putem să trecem uh, direct la punctul 14, o sesiune de informare pe tema misiunii Comisiei AFET în Japonia și Corea de Sud din, în perioada 2-6 aprilie. Această misiune în aceste două țări s-a derulat, deci spuneam, între 2 și 6 aprilie. Am avut onoarea să conduc această misiune și a avut uh, opt membri din partea PP, um, domnul Brock și doamna Șuița, din partea socialiștilor domnul Pașcu și Nina, doamna Gilnaghil, din partea ICR domnul Czarneschi, din partea ALDE, domnul Peci și din partea verzilor Klaus Buchner. Misiunea avea drept scop să demonstrăm sprijin și angajament partenerilor noștri strategici, uh, Japonia și Corea de Sud, pentru că sunt parteneri importanți în această regiune și au uh, democrațiile cele mai solide din această zonă acordul strategic UE-Japonia și acordul economic, comercial UE-Japonia trebuie să fie semnat la următorul summit UE-Japonia, care să sperăm că va avea loc aici la Bruxelles în luna iulie. Deci misiunea a venit la momentul potrivit. Consiliul Uh, într-un termen de trei luni, trebuie să trimită acest acord uh, Parlamentului European și Comisia noastră împreună uh, cu Comisia noastră AFET va adopta o rezoluție. Și raportor este domnul Peterle. De asemenea, foarte important pentru misiunea noastră era să discutăm despre activitățile intercontinentale și uh, la nivel balistic și felul în care Corea de Sud poate contribui la denuclearizarea regiunii și la o pace durabilă. De asemenea, am uh, vrut să încurajăm uh, negocierile de pace desfășurate cu Corea de Nord și cu SUA și summiturile aferente. În aceste dezbateri nu existau prea mari așteptări ca Uniunea Europeană să acționeze ca și mediator, ci mai degrabă ca facilitator. Anumite state membre au în continuare relații cu Pyongyang și pot să transmită mesaje între părțile implicate și SUA. Impresia mea era că Uniunea Europeană poate propune uh, o, o o egidă europeană sau o egidă a statelor membre pentru buna desfășurare a acestor negocieri și va trebui să așteptăm să vedem care vor fi rezultatele concrete în materie de denuclearizare, de eliminarea armelor de uh, distrugere în masă și negocierile de pace. În uh, momentul în care vom avea rezultate pozitive, e clar că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să susțină implementarea concretă a acestui acord de pace. Cam atât din partea mea. Eu cred că uh, misiunea a fost bine organizată. Uh, am avut contacte și cu reprezentanța noastră în Tokyo și vreau să mulțumesc secretariatului pentru organizarea acestei emisiuni. Aș dori să știu cine dorește să intervină. Thank you, David. I don't want... Doamna Juița. Mulțumesc, David. Nu vreau să repet cele spuse de tine. Într-adevăr, vizitele au fost foarte, foarte bine organizată. Din punctul nostru de vedere, misiunea a venit exact la momentul oportun. Știm prea bine că în iulie va fi organizat summitul cu Japonia aici uh, la Bruxelles, dar misiunea aceasta a fost importantă și pentru peninsula coreană, pentru că vedem că lucrurile evoluează acolo. Cu toate acestea, trebuie să fim uh, precauți, uh, sancțiunile trebuie să fie păstrate, în vigoare, nu se știe niciodată ce se va, care va fi rezultatul unor summituri summituri, deci va trebui să așteptăm cele două summituri, cel uh, intercorean și cel uh, între SUA și uh, Corea de Nord. Noi trebuie să fim precauți, să așteptăm rezultatele. În orice caz, a fost bine că ne-am deplasat la fața locului, am întâlnit o serie de oficiali din Japonia, dar și din Corea de Sud. Deci, această misiune a fost una pozitivă din punctul meu de vedere. Aștept să văd cum vor evolua lucrurile, bineînțeles în întreaga regiune, dar în special în peninsula coreană. Mulțumesc! Mulțumim, Dubravka! Urmează domnul Paet. Mulțumesc! Puține am de adăugat la toate acestea. În primul rând, aș spune că Europa trebuie să păstreze presiunea, să păstreze sancțiunile, pentru că e important uh, să vedem niște schimbări concrete uh, în peninsula coreană. Mă refer aici la veleitățile balistice intercontinentale ale Coreei de Nord. Uh, mă refer de asemenea la uh, respectarea drepturilor omului în acest stat. În orice caz, după cele două summituri, vom vedea ce se va întâmpla. Bine, există în momentul de față niște așteptări, dar totuși uh, real, realismul prevalează. Să nu uităm că și China are un rol foarte, foarte important în contextul acestor discuții. 95% din uh, activitățile comerciale ale Coreei de Nord uh, in, uh, se fac a, cu uh, China, deci importanța Chinei este absolut esențială. Importante sunt și uh, evoluțiile din uh, Corea de Sud. Vedem că, în realitate, Uh, prea puțini uh, dintre sud-coreeni își doresc o unificare a peninsulei. Deci și această tendință la nivelul populației uh, sud-coreene este foarte importantă. După aceea, cooperarea între Uniunea Europeană, Japonia și Corea de Sud, ei, din punctul acesta de vedere, trebuie să uh, accelerăm activitățile în domeniul securității cibernetice, securității pe ansamblu, trebuie să vedem care sunt modelele lor de bune practici, dar uh, de asemenea trebuie să punem în aplicare niște operațiuni practice cu cele două state, Japonia și Coreea de Sud. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Paet. Mai dorește cineva să intervină? Mai există ceva de spus, dincolo de cele auzite deja? Văd că nu. Ce să facem noi acum? La punctul 15 ar trebui să ne întâlnim cu șeful guvernului tunisian, dar uh, domnia sa încă nu a ajuns. Deci, Haideți să suspendăm ședința până la 10.25 pentru a putea reîncepe ședința cel târziu la 10 și jumătate, 20 de minute de pauză de cafea. Duncan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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, să continuăm acum ședința Comisiei pentru Afaceri Externe. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Este o plăcere și o onoare să-i urăm astăzi uh, bun venit domnului Iosef Shahed, șeful guvernului tunisian. Deci, bun venit! Bun venit uh, la ședința comisiei noastre. De la bun început, dați-mi voie să vă spun că membrii comisiei noastre au urmărit cu mare atenție situația din Tunisia de ceva ani încoace. Uh, din punctul nostru de vedere, țara dumneavoastră este o oază de democrație în Africa de Nord. Tunisia a trecut printr-un proces lung și complex pentru a ajunge în situația în care se află în momentul de față. Parlamentul European recunoaște eforturile făcute de către Tunisia uh, și înțelege că procesul de reforme este în curs. Așteptăm să auzim din partea dumneavoastră care este situația politică în momentul de față și care sunt obiectivele de reformă ale guvernului dumneavoastră. Bineînțeles, o Tunisie stabilă și democratică este în interesul nostru al uh, tuturor, dar uh, cetățenii Tunisiei uh, își doresc nu doar democrație și stabilitate, ci doresc să simtă de asemenea beneficiile politicilor publice de bună calitate și ale guvernanței de bună calitate. Dezvoltările, economic, dezvoltările economice se bazează, bineînțeles, pe uh, democrație și tocmai de aceea uh, și stabilitate și tocmai de aceea așteptăm să aflăm uh, care sunt eforturile noastre pentru îmbunătățirea situației. Alegerile municipale vor avea loc în 6 mai. Ca dovada importanței pe care o acordăm acestui proces electoral, vom transmite, vom trimite o delegație de monitorizare în Tunisia. Uh, și uh, domnul Castaldo, care va conduce această misiune, se află în sală astăzi. De asemenea, am, afla, am vrea să aflăm mai multe despre procesul de tranziție în domeniul justiției și despre decizia luată de a nu uh, prelungi mandatul Comisiei pentru adevăr și demnitate. Vă mulțumim pentru prezență încă o dată, domnule premier. Um, aveți cuvântul, puteți alege limba în care vă veți adresa nouă, va fi una dintre cele 24 uh, oficiale, aveți cuvântul. Euh, Cred că până la urmă am să vorbesc în limba franceză. Bună ziua tuturor și vreau întâi de toate să vă mulțumesc sincer, domnule David McAllister, președinte al Comisiei AFED, Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a fi organizat această întâlnire cu eurodeputații, membri ai acestei comisii atât de importante, pentru a vorbi despre consolidarea procesului de democratizare în Tunisia. Un proces uh, care a demarat în 2011, după Revoluția de pe 14 ianuarie 2011 și să discutăm de asemenea de progresele punerii în aplicare a parteneriatului strategic între Tunisia și Uniunea Europeană. Ce privește tranziția politică, Tunisia merge hotărât înainte către consolidarea acestui proces. Azi democrația există în Tunisia, a fost un real challenge pentru poporul tunisian. Am făcut progrese foarte importante în ce privește libertatea de exprimare, libertatea de conștiință, materie de legislație care consacră o țară liberă și democratică. Și asta prin Constituția tunisiană din 2014, o Constituție avangardistă, progresistă, ce consacră drepturile minorităților, libertatea de religie, libertatea de conștiință, libertatea uh, de exprimare. Toate aceste lucruri sunt puse în aplicare zi de zi prin această Constituție. Și aș începe tocmai prin alegerile locale, municipale, care vor avea loc pe 29 aprilie, deci duminica viitoare. Forțele de securitate votează în Tunisia, este o premieră. După o foarte lungă dezbatere în adunarea națională, am decis ca forțele de securitate să aibă și ele dreptul de a vota. Iar pe 6 mai va avea loc, uh, vor avea loc alegerile municipale și odată cu acestea va demara procesul de descentralizare. Capitolul, capitolul 7 al Constituției tunisiene vorbește despre un stat decentralizat și punctul de plecare sunt tocmai aceste alegeri municipale, de unde importanța lor, pentru că ele lansează un întreg proces de descentralizare, este o provocare foarte importantă și dacă răspundem acestei provocări, va putea schimba în mod decisiv uh, imaginea țării noastre, mai ales la nivelul dezvoltării, la nivelul uh, regiunilor și v-aș reaminti că revoluția a pornit tocmai din regiunile defavorizate datorită fracturii economice între uh, zona de coastă și restul țării. Deci, înțelegeți că e o miză crucială, o miză decisivă, iar guvernul pe care îl conduc a ținut să organizeze aceste alegeri deoarece crește în, crede în uh, importanța acestor alegeri municipale. Avem un parlament ales, un președinte ales, dar iată, pentru prima dată coborâm, ca să spun așa, alegerile la nivel local, cu un cod al colectivităților care este dezbătut în acest moment în Parlament și care va fi un fel de constituție a colectivităților locale. Mai apoi vor avea loc alegeri regionale și alegeri de district, așa cum se prevede în Constituția noastră. De fiecare dată uh, va fi o provocare nouă în lunile ce vin. Dar uh, pentru alegerile municipale, e important și nivelul de participare. E o miză și aici, pentru că avem o lege electorală care obligă atât paritatea pe verticală cât și pe orizontală, ceea ce înseamnă că garantăm participarea nu doar a femeilor, ci și prezența acestora în consiliile municipale. De ce? Pentru că obligăm partidele politice, listele practic la alegeri, să includă o prezență paritară a femeilor și a bărbaților, inclusiv la nivel de cap de listă. E un lucru extrem de important pentru Tunisia, o țară în care statutul femei este uh, uh, un statut deosebit în peisajul arabo-musulman. Și încercăm, prin eforturile de zi cu zi, să confirmăm acest statut special. Am mai votat recent o lege pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Eu cred că e un semnal suplimentar de protecție specială pe care noi o acordăm femeilor în Tunisia. Vorbesc de femei, vorbesc despre tineri și tinere, pentru că democrația tunisiană a reușit să ajungă azi unde este, Uh, tocmai grație unei societăți civile dinamice alcătuite, în special din tineri, tinere, femei, care au, fost, au răspuns prezent în fazele decisive ale Revoluției tunisiene. Iar alte țări poate nu au avut aceeași șansă ca și Tunisia să aibă condițiile care să permită reușita tranziției politice repet, o miză capitală aceste alegeri municipale cu o uh, puternică participare a societății civile. Vedem astăzi uh, uh, asta pe listele electorale. Dezbaterea este importantă. E vorba și de o organizare foarte complexă a acestor alegeri municipale, mult mai complexă decât alegerile legislative din 2014, pentru că, firește, acum sunt mult mai mulți candidați și am decis, de asemenea, să descentralizăm tribunalele administrative, care trebuie să gestioneze aceste alegeri în regiuni, în municipalități. Din 2011 încoace, în Tunisia, alegerile sunt organizate de uh, o instanță specială, o instanță superioară și nu mai e cazul mm, ca pe vremea dictaturii, când Ministerul de Interne organiza alegerile. Iată peisajul politic. Eu consider că trăim un moment foarte important în săptămânile care vin. Și în relația cu UE, cred că acordul de asociere uh, și Consiliul uh, o săptămână mai târziu va permite o mai mare vizibilitate a țării mele în perioada viitoare. Apoi, uh, vorbind tot despre tranziția politică și democratică, Tunisia are acum un Consiliu Superior al Magistraturii, ceea ce este un alt progres important pentru a consacra independența justiției, pentru a oferi un statut autorității judiciare. Suntem încă în faza de revizuire a textelor. Apoi, Curtea Constituțională, la rândul ei, va fi în curând aleasă prin majoritate absolută Cred că acest lucru se va întâmpla înainte de finele acestui an. Acum uh, lucrăm pe textul de lege care să permită acest lucru. Vorbim de justiție tranzițională, de demnitate și uh, suntem conștienți de importanța unei astfel de justiții uh, tranziționale, de tranziție. Parlamentul a votat recent finalizarea lucrărilor uh, instanței uh, pentru demnitate și adevăr, ceea ce nu înseamnă că am încheiat acest proces, ci continuăm reflexia asupra felului în care procesul va putea continua. Acest proces, aș spune, în ultimii șapte ani a fost uh, dirijat poate nu în modul cel mai potrivit, pentru că acțiunile nu au fost coordonate așa cum se cuvine. Astăzi ne dorim o coordonare a tuturor acțiunilor care ar putea duce la o justiție tranzițională, la o pacificare a relațiilor uh, în țara mea, a relației pe care Tunisia o are cu propriul său trecut și nu pentru că lucrările acestei instanțe se vor încheia pe 31 mai, că uh, încheiem procesul de justiție tranzițională în Tunisia. Iată cum v-am explicat mai multe provocări, mai multe tipuri de provocări în ce privește tranziția politică. Noi considerăm că Tunisia, în linii mari, a reușit să pășească ferm pe calea democratică. Libertățile sunt azi consfințite în Tunisia. Sigur, continuăm să Uh, revizuim anumite texte legislative, încercăm să aducem elemente noi. Uh, președintele Republicii pe 13 august anul trecut a avut o inițiativă foarte importantă în materie de egalitate a uh, moștenirii mm, în special uh, în cazurile în care intervine o căsnicie între o femeie tunisiană și un soț care nu e musulman, sunt aspecte foarte importante pentru modelul societal din Tunisia. Și noi vom continua pe această cale. Iar dacă astăzi uh, e un lucru la care tunisienii țin foarte mult, e tocmai libertatea. Ori astăzi în Tunisia libertatea e o realitate. Există libertatea presei, există o diversitate foarte mare la nivelul um, mass media audiovizuale, de asemenea presa scrisă, există o independență a justiției care se consolidează zi de zi. Sunt lucruri deloc ușoare, mai ales pentru o țară care a trăit peste 50 de ani într-un fel de dictatură ce Uh, avea un partid unic, o culoare unică. Uh, trebuie înțeles ce s-a întâmplat în Tunisia. A fost o revoluție reală, o schimbare reală și aș spune că la șase, șapte ani de la Revoluție eu zic că pentru o țară cu o istorie de 3000 de ani a fost un timp foarte scurt în care am reușit realmente o tranziție democratică. Acum, referindu-mă la tranziția economică, e adevărat că de la Revoluție încoace ne confruntăm cu foarte multe probleme economice, pentru că încercăm să instalăm instituții democratice, ori democrația are un cost, o spun adesea. Și costul economic e foarte important. Sigur că dacă dorim să progresăm pe calea politică, mm, pe palierul economic și social lucrurile s-au mișcat mai încet. Revoluția a avut trei revendicări principale. Libertatea, demnitatea și ocuparea. Astăzi însă șomajul în Tunisia rămâne foarte ridicat, undeva la 15%, în special șomajul cadrelor. O treime din șomerii din Tunisia sunt uh, oameni cu diplome, licențiați, cadre. Și asta mai ales în regiunile din uh, interiorul țării. După Revoluția din 2011, economia a rămas oarecum blocată cu toate aceste bulversări pe care societatea tunisiană le-a trăit de atunci încoace. Astăzi, uh, miza e uriașă. La toate acestea s-a mai adăugat o constrângere, cea securitară, de securitate. Tunisia, ca tânără democrație, a fost lovită de trei atentate în 2015, trei atentate care au avut un impact uriaș asupra economiei și în special asupra turismului. Așa cum știți, Tunisia e prin excelență o țară turistică. E bine, toate aceste lucruri au fost uh, planificate pentru că modelul de societate pe care îl dezvoltăm acum în Tunisia nu uh, funcționează potrivit uh, arcanelor acestui model terorist, Daesh, Al-Qaeda și toate aceste grupuri cu care ne luptăm zi de zi. De ce spun asta? Ei bine, e pentru că situația de securitate a impactat revoluția tunisiană, situația din Libia în special, o țară prietenă și vecină. Vă reamintesc că în 2011, când uh, în Libia era război, în Tunisia au intrat peste un milion de refugiați libieni și aș spune că situația din Libia impactează puternic situația din Tunisia și chiar și atentatele teroriste din 2015 din Tunisia, uh, atentate uh, efectuate de tunisieni, dar cu legături fără îndoială în Libia. Situația din Libia continuă să rămână foarte preocupantă pentru noi, atât în planul securității, cât și în planul economiei pentru că noi aveam și avem relații strânse economice cu Libia și ne dorim o, situație, o soluționare pacifică, uh, diplomatică. Noi am încercat să contactăm pe această filieră diplomatică, uh, să uh, discutăm cu Libia, pentru că suntem una dintre cele mai impactate de ce se întâmplă la vecinii noștri și iată, revin în plan economic, mizele sunt mari pentru ca tranziția democratică să fie un succes definitiv, cum spuneam. Am, am progresat enorm pe plan politic și libertar, dar în plan economic astăzi mm, suntem într-o fază de reluare, de relansare. Încet, încet turismul funcționează mai bine după ce s-a ameliorat situația la noi în țară. Noi am investit enorm în materie de securitate, de protecția frontierelor, de combaterea terorismului. Mm, Tunisia e o țară pionieră în combaterea terorismului, am dezvoltat o expertiză importantă în acest domeniu. Dar firește, nu există risc zero, nicio țară nu e la adăpost. Am văzut uh, ce s-a putut întâmpla în Europa, atât aici la Bruxelles cât și la Paris. În Tunisia din 2015, din fericire, am dezvoltat o protecție importantă ce ne-a permis să nu mai asistăm, iată, de trei ani la niciun atentat. Rămânem însă foarte prudenți, vigilenți, cum spuneam, nu există risc zero. Um, amenințările planează mereu și combatanții străini, acei foreign fighters, întoarcerea lor e un risc suplimentar. Am dezvoltat acum și un arsenal juridic ce ne permite să gestionăm uh, Uh, astfel de eventuale amenințări. În 2015 am votat o lege antitero uh, și împotriva spălării de bani, care oferă un cadru juridic pentru a putea aborda astfel de probleme, respectând drepturile omului. În plan economic, cum spuneam, uh, încet economia noastră se relansează, ne recâștigăm cât de cât poziția de țară competitivă, în special pe turism, dar și pe agricultură. Contăm pe o creștere de eh, plus 3% în 2018, o creștere medie de 1%, 1% eh, în eh, primii șase ani după Revoluție. Acum, în ce privește așa numitele liste negre, Sigur, acest lucru e foarte greu de înțeles în Tunisia. Ne considerăm o țară prietenă a UE. Lista Gafi mm, mm, în curând uh, uh, va șterge numele Tunisie și sper că până la sfârșitul acestui an, în plenara din noiembrie, Tunisia va fi scoasă de pe această listă. Iar în ce privește lista uh, neagră a codului de conduită, eu sper să, ca până, tot până la sfârșitul anului să dispărem nu doar de pe lista neagră, cât și de pe cea gri. Uh, Însă astfel de informații uh, sunt foarte greu de înțeles în Tunisia pentru că noi considerăm că UE este uh, partenerul nostru primordial, un parteneriat strategic. Acum, tocmai despre acesta Eh, suntem mulțumiți că astăzi, în sfârșit, avem un document pentru prioritățile strategice 2018-2020. Reflectăm și la perioada post-2020, pentru că noi considerăm că Tunisia o țară de, e o țară democratică și, înainte de Revoluție UE, eh, ne tachina mereu despre um, democrația în țara noastră. e bine, democrație e astăzi la noi în țară, e un progres important și considerăm că trebuie să avem o legătură și o relație privilegiată, diferită, mult mai strânsă cu UE. Trebuie poate inventat un nou statut pentru Tunisia. Aleca este un alt subiect important pentru Tunisia Aici doi parametri importanți trebuie luați în calcul, anume asimetria. Rămânem o țară în curs de dezvoltare și apoi um, continuarea progresivă a acestui acord de liber schimb. Cooperarea securitară um, beneficiază de o expertiză importantă a Tunisiei. Suntem deschiși unei cooperări consolidate cu țările europene. Eu cred că cooperarea rămâne la un nivel ce se poate ameliora în materie de schimburi, de schimburi de informații speciale. Și un alt punct asupra căruia aș vrea să insist e conceptul Open Sky. În Tunisia a făcut foarte multe eforturi pentru ca să putem semna un astfel de tip de acord și acum credem că mingea în terenul Uniunii Europene. Știu că există neliniști în ce privește FMI-ul și Banca Mondială, Tunisia este uh, sub incidența unui acord FMI. Pe 23 martie am primit un raport pozitiv. În luna iunie vom avea un alt raport um, FMI și cred că suntem în măsură să confirmăm angajamentele Tunisiei pe principalele reforme. 3-4 reforme esențiale în derulare, uh, Casa de Asigurări Sociale, întreprinderile publice, administrația publică și funcția publică și o a patra reformă vizează casa de compensări. Iată acordul uh, cu femei este presant pentru Tunisia, dar ne-am angajat să ducem la bun sfârșit uh, aceste reforme și nu trebuie ca aceste constrângeri impuse de femei să uh, încetinească, să decelereze relansarea economică. Iată de ce ne bazăm în continuare pe sprijinul Uniunii Europene, așa încât UE să ne ajute tocmai în aceste momente um, pentru a susține tânăra democrație tunisiană. Iată, am trecut în revistă doar câteva axe, câteva priorități. Aș dori să confirm angajamentul și atașamentul Tunisei vis-a-vis de UE, e o alegere politică făcută cu ani în urmă și cred că putem pune în practică aceste lucruri prin măsuri sau prin instrumente, cum e acordul de liber schimb, Open Sky și altele. Azi dimineață vorbeam despre uh, felul în care lipsește comunicarea privitoare la relația noastră cu UE. Cred că mult mai multe lucruri pot fi făcute. Ajutorul european uh, în Tunisia nu e suficient cunoscut. Am putea găsi instrumente pentru a populariza și a valoriza mai bine toate aceste lucruri care se întâmplă. Însă vreau să vă asigur că angajamentul Tunisiei vis-a-vis -vis de UE este nesmintit și astăzi împărtășim aceleași valori universale de libertate, democrație și drepturile omului. Poporul tunisian este realmente atașat de aceste valori și nu e posibilă calea înapoi. Tineretul tunisian astăzi trăiește într-un spațiu de libertate și nu va accepta niciodată pași înapoi către o altă dictatură. Trebuie înțeleasă amploarea schimbărilor din Tunisia și gândiți-vă, cu doar șapte ani în urmă, Tunisia era o țară sub dictatură, o țară condusă de un despot, nu știu cum să mă mai exprim, uh, imaginea țării era complet diferită. Astăzi e o democrație aflată la distanță de doar o oră de Europa și nu în fiecare zi se naște o democrație în lume. Aici ea există, se dezvoltă zi de zi, alegerile locale uh, ce vor avea loc în curând nu, va face decât, nu vor face decât să uh, confirme acest lucru și, aș spune, trebuie investit în democrația tunisiană, mai ales într-o perioadă economic dificilă și ne bazăm pe partenerii noștri europeni, care întotdeauna au fost alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult! Merci bien. Mulțumim! Mulțumim foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Și iată că acum ajungem la un schimb de opinii, dacă sunteți de acord. Aș vrea mai întâi să dau cuvântul colegilor și eventual puteți să răspundeți direct în așa fel încât să avem interacțiune. Mai întâi, Arnaud Danjean, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule Șef, mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră în această dimineață. În mod clar, există un interes uh, deosebit față de Tunisia. Avem foarte multe misiuni, colegi care acordă o atenție deosebită perioadei de tranziție din țara dumneavoastră. Am sublinia cât de importantă e tranziția și nu cred că e nevoie de prea multă presiune. Vrem ca Tunisia să fie un exemplu, însă în fond dumneavoastră trebuie să lucrați pentru populația dumneavoastră, pentru țara dumneavoastră și o presiune excesivă când vrei să faci lucrurile foarte bine, când Tunisia să fie un exemplu și un model pentru întreaga regiune, în timp ce știm foarte bine că există specificități. Uh, e clar că vă confruntați cu o misiune imensă. Um, am înțeles care este realitatea economică, dar dacă îmi permiteți totuși o întrebare, m-aș referi la partea de securitate. Am înțeles că lucrurile pot fi îmbunătățite, așa a spus și dumneavoastră. Situația poate fi și mai bună între UE și uh, Tunisia în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Uh, există un program de reformă care este prevăzut și cu un capitol special pentru Uniunea Europeană. Înțeleg că lucrurile se pun în mișcare treptat, însă mă întrebam dacă putem să ne așteptăm la ceva mai consistent. Am înțeles că Uh, partea de securitate se desfășoară mai ales la nivel bilateral uh, cu statele membre ale Uniunii Europene. Eu mă gândesc că aici putem înregistra progrese suplimentare um, în ceea ce privește munca în comun cu Uniunea Europeană. O a doua întrebare. Dumneavoastră ați evocat problema cu care ne confruntăm și aici în Europa și anume acești luptători străini care se întorc și care uh, au mers în rândul uh, teroriștilor în Libia, în Irak, uh, Știm că e vorba de un contingent important. Acum, eventual, dumneavoastră aveți o evaluare a numărului de luptători străini care se întorc sau felul în care aceștia se află poate în alte uh, arene în care se desfășoară jihadul. Mulțumesc, domnule Donjon. Vreți să răspundeți la fiecare întrebare în parte sau să luăm o rundă de întrebări mai întâi? Bun, atunci avem patru colegi care doresc să intervină. Din partea GUE, doamna Vergia. Da, mulțumesc, domnule prim-ministru. Bună ziua, aici mă aflu în sală. Sunt încântată să vă văd în comisia noastră, să vă ascult în această comisie. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să ne întâlnim cu ocazia ultimei mele vizite în Tunisia și cer scuze pentru asta. Da, sunt de acord cu cei care spun că dacă vrem să ajutăm Tunisia, trebuie mai întâi să o însoțim uh, înspre tranziția aceasta spre democrație. Noi facem ceea ce putem aici. Deși nu mergem niciodată în alegeri electorale municipale, uh, să știți că, în mod excepțional, Sub președinția colegului meu, Fabio Castaldo, vom uh, asista la aceste alegeri. Deci prima mea întrebare este următoarea. Alegerile municipale sunt uh, bune, dar ar fi și mai bune dacă am ști exact care sunt competențele viitoarelor colectivități locale. Apoi, Știți care este rolul pe care l-am îndeplinit în ceea ce privește obiecțiile ridicate față de prezența Tunisiei pe această listă terori a terorismului. Uh, aș vrea să vă întreb, ce progrese ați înregistrat? Ce, în ce fel se îndeplinesc promisiunile făcute în acest sens? Apoi, acordul de liber schimb uh, complet și uh, aprofundat, ALECA. Suntem uh, mai mulți colegi aici care ar fi preferat un acord de parteneriat și nu doar un acord de tip economic și ne dorim să subliniem uh, pericolul pe care îl poate reprezenta Aleca pentru agricultura din Tunisia. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Și aici două întrebări precise. Ce se întâmplă cu uleiul de masline în acest cadru? Și, în al doilea lucru, uh, data trecut, uh, săptămâna trecută am discutat cu pescare din Zarzis și ei mi-au exprimat îngrijorări în ceea ce privește uh, cotele de pescuit uh, de ton. Dacă aveți precizări în acest sens, ar fi bine. Apoi, pe chestiuni de mobilitate, credeți cumva că negocierile actuale sunt echilibrate și uh, nu sunt doar în sens unic și anume Uh, readmisia acestor resortisanți care se întorc în Tunisia. Și mă gândesc acum dacă e nevoie poate și de vize suplimentare pentru tunisieni. Uh, și un ultim aspect. Dumneavoastră ați evocat problema drepturilor omului. E adevărat, progrese incontestabile au fost înregistrate, dar două aspecte sunt în continuare uh, foarte acute, și anume problema torturii și a violențelor polițienești. Aici cred că mai sunt progrese, e loc și de mai bine și am discutat de mai multe ori de acest lucru, despre acest lucru și eventual dacă ne puteți da câteva explicații în ceea ce privește entitatea care se ocupă de adevăr și demnitate, pentru că există foarte multă polemică în jurul acestei entități. Și aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Încercați să vă încadrați, colegi, în trei minute. Din partea ECR, domnul Iurec acum. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Mulțumesc pentru aceste informații. Aici mă aflu în sală. Pentru că e adevărat că Tunisia este foarte aproape de Europa din punct de vedere geografic și politic. Și aș avea două întrebări. Mai întâi, mai întâi am fost informați despre creșterea imigrației ilegale pro, de, care provine din Tunisia. Deci, e vorba de cetățeni tunisieni. Uh, cum puteți explica acest nou fenomen, această creștere a migrației ilegale uh, tunisiene? Un al doilea aspect avem informații din partea Open Doors, Institutul Ușilor Deschise, care ne-a informat despre anumite fenomene de intoleranță în ceea ce privește creștinii uh, convertiți. Deci, cei care s-au convertit la creștinism. Uh, Aici nu e vorba de discriminare din punct de vedere juridic, ci o intoleranță, aș spune, în societate. Aș vrea să știu dacă creștinii sunt protejați de uh, autoritățile tunisiene. Mulțumim, domnule Iurec. Domnul Marcelezi din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea câteva întrebări de formulat. E adevărat că, din punctul nostru de vedere, Tunisia nu e doar un vecin, ci și un aliat, mai ales în situația actuală. Este singura țară din Maghreb care se află pe calea democrației, într-o tranziție spre democrație foarte avansată. Și suntem destul de șocați să vedem cum anumite părți ale Uniunii Europene tratează, până la urmă, Tunisia ca un vecin oarecare deși ar trebui să fie tratat în mod uh, specific o țară care este în tranziție spre democrație. Eu sunt spaniol și știu cât durează. Democrația uh, se poate construi. E o evoluție permanentă. Apoi, uh, Aș avea câteva întrebări pe care doresc să le formulez și am înțeles foarte bine ceea ce a spus în ceea ce privește justiția de tranziție, dar avem totuși câteva semne de întrebare aici. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu urmăririle uh, față de complicii regimului, regimului Ben Ali, dreptul la compensații pentru victimele acelui regim, dacă ne puteți spune ceva. Apoi, în ceea ce privește Aleca, e clar că trebuie să avem ceva progresiv și simetric și e foarte important. Și aș vrea să mai știu dacă că uh, eventual acest tip de acord comercial poate fi pus sub egida acordului climatic de la Paris și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, ceea ce ar fi o modalitate mult mai puternică de a realiza niște obiective comerciale care să fie durabile și echitabile pentru toată lumea. Apoi, uh, referitor la sistemul energetic, nu v-ați referit la asta. Știu că există diferite studii pentru cazul tunisian, avem acordul de la Paris și aș vrea să știu dacă în momentul de față aveți o, decar- o proiecte de decarbonizare totală pentru economia din Tunisia și ce calendar aveți. Și un alt aspect, uh, industria fosfatului este foarte importantă în Tunisia. Noi, în momentul de față, în Parlamentul European, încercăm să reformăm nivelul de cadmium care este admisibil și ne dorim niște, un nivel cât mai scăzut cu putință, tocmai pentru a proteja sănătatea și pentru a proteja mediul. Ce putem face să, pentru a însoți industria fosfatului din Tunisia în așa fel încât să fie la înălțimea criteriilor și a standardelor pe care le fixăm în Europa? Iată că ajungem la finalul acestei runde de intervenții. Domnul Castaldo acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule prim-ministru. E o mare plăcere și o mare onoare să vă uh, salutăm și să vă urăm bun venit în comisia noastră a FET. Am avut ocazia de mai multe ori să subliniez uh, Uh, rolul strategic pe care are Tunisia în întreaga regiune a Mediteranei și ca și raportor în trecut uh, din partea Parlamentului European, uh, evident că salut cu mare plăcere și reformele instituționale și munca legislativă pe care ați desfășurat-o în ultima vreme și pe care ați subliniat-o. Evident, am uh, onoarea să conduc această misiune de observare uh, care va avea loc săptămâna viitoare pentru a observa alegerile la nivel local și aș dori să vă întreb în acest sens câteva lucruri, pentru că știu că anul trecut au existat anumite blocaje Uh, la nivel de instanța care, se, care este independentă și care se ocupă de alegeri. Și au fost critici nenumărate exprimate, președintele a demisionat. Aș vrea să știu dacă între timp lucrurile s-au îmbunătățit și dacă această entitate funcționează mai bine și dacă ne putem aștepta ca toate demersurile să fie realizate pentru lansarea acestor alegeri. Și aș dori să vă întreb de asemenea care este impactul politic pe care dumneavoastră considerați că aceste alegeri îl vor avea la nivelul național. E adevărat că sunt alegeri legislative, dar acestea vor fi organizate în toate primăriile, în toate orașele în același timp. Evident că uh, vor uh, exista tentative la nivel politic de a avea o lectură la nivel global. Cealaltă întrebare se referă la situația Libiei, oarecum o extremă am văzut că există diferite metode de tranziție, pe de o parte metoda dumneavoastră a Tunisiei, uh, foarte angajată înspre tranziție economică, politică, socială și, pe de altă parte, situația Libiei, care este foarte instabilă. Și apoi problemele de sănătate ale generalului uh, uh, Aftar. Aș vrea să știu uh, după părerea dumneavoastră, care este impactul acestor, uh, acestor probleme de sănătate asupra situației, asupra stabilității, asupra controlului la frontieră? Știu că dumneavoastră ați făcut demersuri importante în ceea ce privește controlul la frontieră și în ceea ce privește lista, listele negre, noi avem într-adevăr speranța ca uh, Tunisia cât de curând să instaureze demersurile promise în așa fel încât să putem asigura o ieșire de pe liste a Tunisiei. Și cu o notă pozitivă aș vrea să închei, am văzut că 40% din candidați sunt uh, femei, 33% sunt tineri. Iată un mesaj pozitiv de participare a societății civile. Mulțumesc! Grazie, Fabio Castaldo, and now Michael Gala. Mulțumesc, uh, dom domnul Galler. Atenție, am să vorbesc în limba germană. Verifiele. <laughs> ok, uh, herzlich willkommen. Bun venit și din partea mea, domnule premier. Mă bucur că veniți alături de noi, uh, iată, la scurt timp înainte de alegerile comunale. Pe canalul 3 mă puteți auzi. Dar să știți că că resetăm uh, cronometru. Mulțumesc. Uh, bun venit, domnule premier. Mă bucur că v-ați alăturat uh, nouă la scurt timp înainte de alegerile comunale. Eu am fost uh, șeful misiunii de observare a alegerilor din 2011, alegerile parlamentare. Mă bucur că vor fi organizate aceste alegeri uh, comunale în, cur- în curând. Îmi amintesc că în 2011 ceream ca și soldații și polițiștii să aibă drept de vot. Uh, iată, din fericire, această recomandare a fost pusă în aplicare și vă felicit pentru asta. Mi se pare de, de altfel uh, calea normală de urmat. competențele autorităților comunale și problema banilor de care aceste autorități dispun. Sunt aspecte deosebit de importante. Din păcate, în momentul de față, administrația centrală este una greoaie și tocmai de aceea această descentralizare este un pas pe, în direcția cea bună. Competențele ar putea fi uh, trecute la nivel uh, local, comunal, pentru a se obține re, resurse mai bune. Cred că uh, ați ajuns pe lista aceasta a grupului de acțiune financiară tocmai din pricina faptului că uh, gestiunea financiară este atât de dificilă în Tunisia din pricina lipsei de relație între nivelul național și nivelul uh, regional sau local. Ați vorbit despre discursul uh, președintelui, ați vorbit uh, despre drepturile femeilor. Să înțelegem că li se va acorda cetățenilor uh, tunisieni dreptul de a alege între o lege modernistă și una tradițională. Dreptul femeilor se va aplica în unele cazuri uh, și în altele nu. După aceea, suspecții uh, de suspecții care se fac sau cei care sunt acuzați de migrație ilegală. Am avut uneori uh, probleme în unele state uh, membre, inclusiv în Germania. Aș vrea să aflu dacă reprimirea acestor cetățeni uh, este mai clară acum, mai ușoară. Și încă ceva, Dați-mi voie să vă întreb care sunt evoluțiile în domeniul turismului. Spuneați că cifrele um, arată mai bine. Cu siguranță anul de referință este 2010. Vreau să vă întreb care este situația sau care sunt datele st statistice pentru uh, perioada aceasta. Eu sper din tot sufletul ca turismul european să crească în Tunisia pentru a putea sprijini dezvoltarea economică tunisiană. Mulțumim. Ultimul vorbitor este domnul Milan Mon. Bienvenido, señor primer ministro. Yo lo primero que tengo que... Bun venit, domnule prim-ministru. Ceea ce aș vrea eu să fac este să vă cer scuze mai întâi pentru că am ajuns un pic mai târziu. Uh, am ratat intervenția dumneavoastră. Uh, știu că dumneavoastră ați fost ministru al pescuitului acum câțiva ani de zile în uh, țara dumneavoastră și eu am uh, fost la dezbaterile Comisiei pentru Pescuit. În fine, spun acest lucru, dar aș vrea mai întâi să aduc un omagiu progreselor înregistrate înspre tranziția democratică. Uh, știm că există dificultăți și e vorba de asemenea și de provocarea imensă cu care vă confruntați, și anume terorismul. Țara dumneavoastră este un model de democrație pentru toate țările din regiune, așa cum am spus nu pot decât să aduc un omagiu aceste evoluții. Și aș vrea să ne precizați un pic mai mult uh, statutul relației care există între Tunisia și Uniunea Europeană. Uh, știți că există statutul avansat în relațiile de vecinătate cu Uniunea Europeană și aș vrea să uh, ne spuneți mai mult în acest sens, dacă ne puteți uh, detalia un pic acest lucru. I-am spus domnului comisar Han, s-a adoptat recent în plenul, ședința plenară a Parlamentului European o rezoluție care se referă tocmai la necesitatea de a menține instrumentul de vecinătate în perspectiva 2020. Eu cred că e un instrument deosebit de important și țara dumneavoastră, Tunisia, este cea care poate să beneficieze de acest uh, instrument. Dacă ne puteți preciza de asemenea un pic și cifrele în domeniul turismului și eventual dacă aveți și cifre referitoare la investițiile străine. Dumneavoastră A spus că ocuparea în țara dumneavoastră este uh, elementul care figura pe uh, lista de doleanțe în momentul Revoluției. Aș vrea să știu dacă aveți cifre în ceea ce privește investițiile străine și apoi să ne spuneți cum stă situația și cu fluxurile migratorii migratorii între Tunisia și Uniunea Europeană și eventual dacă există o problemă de imigrație ilegală și cum anume funcționează aceste acorduri pe care le-am obținut în materie de mobilitate pentru tineri, pentru profesori, în așa fel încât să existe schimburi cu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Right, thank you, dear colleagues, for a Mulțumesc, uh, stimați colegi, pentru toate aceste contribuții, pentru toate aceste întrebări. Și acum, domnul Șaed, aveți cam 10-15 minute pentru a răspunde la aceste întrebări. Mai greu decât în Parlamentul tunisian. Bun. Vă mulțumesc pentru toate aceste semne de întrebare, pentru aceste comentarii. E o șansă pentru noi, probabil, și de a clarifica anumite lucruri care uneori nu sunt foarte clare sau nu sunt clar transmise în mass media. Suntem conștienți de faptul că poate avem un deficit de comunicare referitor la situația de, din Tunisia și că e întotdeauna loc și de mai bine uh, în așa fel încât informația furnizată să fie corectă. Mai multe aspecte au fost evocate și am să încep mai întâi cu securitate. E adevărat că avem un program de securitate uh, comun cu Uniunea Europeană și de multe ori e mai simplu să ai o cooperare de securitate la nivel bilateral decât cu Uniunea Europeană. E adevărat, e adevărat acest lucru, dar e vorba de programe Uh, care au fost confruntate cu câteva blocaje ce, uh, pe care le vom depăși în următoarele zile. Apoi contingentul de tunisieni care au plecat înspre Siria, Libia, Afganistan. Noi în Tunisia am uh, făcut un fel de recensământ. Cifrele pot fi diferite. Mai puțin de 3.000 am identificat noi, ca și tunisieni care au plecat. Aceasta este cifra noastră și încercăm să actualizăm această cifră în fiecare zi. Mulți dintre aceștia au decedat în zonele de conflict. Unii sunt în închisoare. Încercăm să trimitem misiuni de securitate în mod periodic, în așa fel încât lista să fie actualizată și în așa fel încât să avem mai multe informații. Acum, cum ne-am organizat? Știu că toate țările europene, când discut cu șefii de guverne, au totuși o îngrijorare, și anume întoarcerea acestor, uh, acestor teroriști. După cum am spus, noi în Tunisia, în 2015, am votat o lege Uh, de luptă împotriva terorismului și de luptă împotriva spălării de bani. Și de altfel, dacă îmi permiteți o observație, misiunea GAFI, care a venit, grupul de acțiune financiară care a venit în uh, Tunisia, a venit înainte de adoptarea legii, deci legea nu a fost luată în considerare în evaluarea desfășurată de GAFI. Legea aceasta prevede ca orice tunisian care a participat la un grup sau o asociație de teroriști în străinătate să fie imediat arestat la sosirea în aeroport Uh, din acest motiv. Deci cadrul legal ne permite să acționăm, să gestionăm aceste cazuri, dar trebuie să fim totuși prudenți, pentru că e adevărat, există acum un retur a acestor, uh, o întoarcere a acestor luptători străini înspre Libia, având în vedere că la Mosul Daesh a, a pierdut, există acum o, o îngrijorare suplimentară uh, pentru noi, ca și tunisieni de aceea spun că problema securității este crucială pentru tunisieni și, de asemenea, și în cadrul relațiilor cu Uniunea Europeană. Odată eu am zis că Tunisia protejează frontierele sudice ale Europei, atât la nivel de terorism, pentru că atacurile um, sau situația înverșunată din Libia, uh, gândiți-vă la atacurile din Manchester, probabil au fost pregătite încă din Libia de aceea trebuie să găsim aici niște legături asupra cărora trebuie să fim mai vigilenți. Uh, Tunisia are 500 de kilometri frontieră cu uh, Libia. Încercăm să securizăm aceste frontiere și împreună cu colegii din Germania avem o supraveghere electronică acum a frontierei în Tunisia, ceea ce ne permite să optimizăm supravegherea. Suntem una dintre acele țări care, al, rare țări care și-a menținut o uh, frontieră deschisă cu Libia, având în vedere legăturile noastre uh, istorice cu această țară. Deci, e adevărat, e o problemă, problema luptătorilor care se întorc. Încercăm să gestionăm această problemă la nivel juridic, la nivel legal. Acum, întotdeauna e posibil să existe infiltrări și de aceea trebuie să fim prudenți. Însă eu consider că este un parametru suplimentar în uh, uh, amenințarea teroristă. Noi în Tunisia încercăm să dezvoltăm o abordare cuprinzătoare, pentru că doar securitatea e clar că e o abordare unilaterală cu limite. De aceea încercăm să avem o abordare multidimensională, evident, cuprindem și latura de securitate, dar și educația, și cultura, și tineretul, încercând astfel să uh, orientăm acești tineri, să evităm situații în care tinerii cad pradă terorismului. Am dezvoltat adevărată strategie națională de luptă împotriva terorismului, a extremismului, bazată pe mai multe axe, cum spuneam, cultură, educație, tineret. De multe ori, uh, Tineretul dezamăgit este cel care riscă să se îndrepte pe calea terorismului, pe calea imigrației ilegale. Acum, referitor la ceea ce s-a întâmplat în Europa, e adevărat, am avut niște cazuri de terorism în Europa. Ori astăzi, amenințarea este pretutindeni. Gândiți-vă la cibercriminalitate, cazul tunizianului acela care a comis un atentat în Germania a plecat din Tunisia în 2011. Noi atunci nu aveam niciun fel de indicație că ar fi fost terorist. Era pur și simplu un delicvent. Însă radicalizarea sa a intervenit în Europa, pe teritoriul european. Deci astăzi amenințarea este una dinamică, este una schimbătoare, de aceea e nevoie de cooperare pe chestiuni de securitate, o amenințare globală cu care ne confruntăm cu toții. Ea evoluează, există peste tot și de aceea consider că e de datoria noastră să consolidăm legăturile în materie de schimb de informații și de cooperare pe chestiuni de securitate. Un alt aspect foarte important ce a fost evocat și anume alegerile municipale. Aș dori să spun că aceste alegeri Um, sunt un proces de lungă durată. Uh, ca să ajungem la acest rezultat, am avut nevoie mai întâi de trei elemente importante. Delimitarea teritorială. Trebuie să știți că o treime din populație nu era acoperită de aceste municipalități. Deci, pentru alegeri, am fost obligați să acoperim întregul teritoriu, în așa fel încât toată lumea să aibă acces la servicii municipale și uh, să existe latura de proximitate. A trebuit să delimităm teritoriul uh, uh, Tunisiei pentru ca toată lumea să poată vota. Apoi, legea electorală. Al doilea element care ne permite să avem un număr ridicat de tineri, de femei, de persoane cu handicap, cu probleme de mobilitate. Am impus acest lucru prin lege. Și, în al treilea rând, codul colectivităților, care acum se discută și care va gestiona competențele ce sunt delegate astfel înspre colectivități locale. E o dezbatere foarte importantă în momentul de față. Încercăm să determinăm aceste competențe. Ă, discuțiile sunt aprinse în acest sens. Funcția publică ă, la care v-ați referit adineori, la nivel de colectivități locale, de asemenea face obiectul unei dezbateri, pentru că avem două provocări importante aici. Mai întâi, resursele umane și resursele ă, financiare Încadrarea este destul de slabă deocamdată și finanțarea de asemenea. Deci, iată, două provocări mari în așa fel încât să putem reuși procesul de descentralizare. E un proces care poate să îi sperie pe unii, pentru că uh, toată lumea era obișnuită cu o putere centralizată. Deci descentralizarea este un proces în care învățăm pe parcurs. E un proces care va dura mai mulți ani. Știu că în unele țări europene pe acest subiect dezbaterea în continuare există. Dacă vă uitați, îmi spunea un prieten din Belgia, dacă vă uitați la dezbaterile noastre pe tema descentralizării, iată că ele continuă și după 30 de ani. Deci e un proces de durată. Apoi, uleiul de măsline. Uh, noi considerăm că am cerut o cotă suplimentară Uniunii Europene pentru că e vorba de un produs deosebit de important pentru Tunisia. Și adevărul este că nu vrem să-l înscriem într-o situație de, uh, în care fiecare uh, cedează. Nu. E o situație în care vrem toată lumea să aibă de câștigat. Um, doamna Vergea, da, toată lumea știe care sunt legăturile istorice și de prietenie pe care le aveți cu Tunisia. Apoi, în ceea ce privește Aleca, vrem să fim foarte angajați, dar nu uitați, totul intervine în același timp. Suntem într-o perioadă de tranziție, de uh, relansare economică, există presiune importantă asupra finanțelor publice, tocmai uh, din cauza Revoluției, ceea ce s-a întâmplat după, Există presiuni, uh, guvernele precedente au trebuit să recruteze foarte mulți oameni pentru funcția publică, acum avem planuri de ieșire la pensie pentru funcția publică și iată că acum intervine și Alec Sincer, vă spun că avem niște îngrijorări. Uh, unele asociații sunt îngrijorate. Noi am încercat să organizăm dialogul cu societatea civilă în așa fel încât să explicăm clar că până la urmă urmei Aleca este o oportunitate pentru Tunisia, dacă este gestionat corect, cu principii precum progresivitatea, asimetria și așa mai departe. E vorba de două economii care nu sunt asemănătoare, de aceea e nevoie de o foaie de parcurs, e nevoie de timp, însă pe principii suntem de acord. Uh, Uniunea Europeană este un partener important. 75% din schimburile noastre comerciale sunt cu Uniunea Europeană. Avem 2500 de întreprinderi europene care operează pe teritoriul Tunisiei. Deci e clar că vorba că Uniunea Europeană este un uh, partener foarte important. Deci ALECA este un cadru important de schimburi cu Uniunea Europeană. D'autres questions, l'IVD, l'instance de vérité de... După aceea, Comisia pentru Adevăr și Demnitate. Să știți că Neprelungirea mandat, mandatului acestei comisii nu înseamnă că justiția tranzițională nu va mai fi aplicată. Până la urmă, Deputații au luat uh, decizia neprelungirii acestui uh, mandat. Uh, mandatul ar mai fi putut fi prelungit timp de un an de zile, dar deputații au considerat că activitatea acestei comisii ar trebui să înceteze pe data de 31 mai. Dar asta nu înseamnă că justiția tranzițională nu va mai fi aplicată. Deputații au votat în felul acesta pentru că a, au considerat că această comis comisie și-a depășit mandatul. De la Revoluție încoace uh, s-au demarat o serie de procese de indemnizare, proces de reformă în, uh, în sistemul public, etc., uh, etc. În momentul de față, însă, ne-am dat seama că avem nevoie de un instrument care să ducă la reconcilierea națională. Și uh, procesul demarat de această comisie, dosarele deja tratate, recomandările uh, făcute au fost uh, transmise mai departe sistemului uh, judiciar, care va putea continua aceste eforturi. După aceea, turismul știți prea bine, am fost afectați uh, de trei sau loviți de trei atentate teroriste în 2015. Acestea au afectat turismul. Între timp, uh, turismul s-a schimbat uh, în, în Tunisia. Avem uh, mai degrabă uh, turiști din zona noastră. 2,5 milioane de algerieni, spre exemplu, au venit în uh, vizie, vizită în Tunisia și încet, încet observăm că și numărul de turiști europeni crește din nou. Pe 2017 sau în 2017 am avut 7 milioane de turiști, 2 milioane de europeni, 3 milioane de algerieni. Dintre europeni aș menționa pe francezi, germani, italieni și cred că pe viitor viitor tendințele vor fi pozitive. Așteptăm în 2018 8 milioane de turiști uh, dintre care o mare parte va fi reprezentată de turiști uh, europeni uh, liniștiți acum de reformele în domeniul luptei împotriva terorismului. După aceea, Situația din uh, Libia. Într-adevăr, anul acesta ne-am confruntat uh, cu un val de migranți din, uh, din Libia pe care am încercat să-l stopăm. După aceea, cooperarea. Ne dorim o cooperare în domeniul readmisiei, ne dorim crearea de cote pentru tunisieni în domeniul acesta al migrației. Cred că migranții tunisieni reușesc însă de obicei să se Uh, integreze în statele gazdă. Uh, vedem asta în, uh, în Europa și acești migranți tunisieni, până la urmă, trebuie să recunoaștem, ajută la dezvoltarea economică a Tunisiei. În ceea ce privește decarbonizarea, subiectul mă cam depășește. După aceea, tortura, acest instrument folosit de autoritățile polițienești au fost uh, demarate o serie de anchete în cazul în care anumite acte de tortură au fost semnalate și în urma acestor anchete o serie de ofițeri de poliție au fost arestați, condamnați de asemenea. Uh, Asta se întâmplă și se întâmplă nu doar uh, în Tunisia. Să nu uităm că suntem uh, în plină reformă instituțională. Această reformă afectează și uh, poliția. Poliția, iată, se confruntă cu noi misiuni, spre exemplu, combaterea terorismului. Ne confruntăm cu o serie de noi forme de terorism, noi forme de extremism. Vedem toate aceste atacuri teroriste. Dar, bineînțeles, suntem uh, prudenți, uh, încercăm ca toate anchetele, să ne asigurăm că toate anchetele demarate de autoritățile noastre respectă drepturile omului și demnitatea umană. Uh, Trebuie să înțelegem însă schimbarea prin care a trecut uh, Tunisia. Schimbarea aceasta este una radicală. Au existat și state europene, precum Spania, care au trecut prin uh, procese similare, dar trebuie să înțelegem că Tunisia a demarat uh, acest proces de tranziție abia cu șapte ani în urmă. Uh, avem o istorie de 3000 de ani, deci șap- cei șapte ani nu înseamnă mai nimic. În plus, suntem o țară Uh, mică, o țară mică care se confruntă, iată, cu o nouă pro- problemă, o, o nouă problemă reprezentată de terorism. Țara noastră este obligată să investească în uh, aceste echipamente de apărare. O facem împreună cu, uh, cu statele din vecinătate, dar cu toate acestea ne dăm seama că suntem aticați, atacați, suntem atacați din pricina faptului că încercăm să fim o democrație, că suntem o democrație. Deci, uh, iată, suntem într-un plin uh, proces de tranziție, suntem o democrație uh, tânără care are nevoie de sprijinul Uniunii Europene. Să nu uităm că suntem o țară importantă din punct de vedere strategic și mai mult decât atât suntem o țară care apără aceleași idealuri ca și cele Uh, existente aici în Europa. Revoluția s-a a izbunit tocmai din pricina aceasta. Deci situația noastră nu este una facilă, dar cu toate acestea putem face față provocărilor, pentru că avem o societate civilă, avem un tineret Um, care are viziuni moderne, avem o societate egalitare, egalitară, să nu uităm că totuși drepturile femeilor nu sunt marginale în Tunisia, mai avem și o, egal, o egalitate din punctul de vedere al salariilor pentru femei și bărbați, Uh, am adoptat de curând o lege împotriva violențelor împotriva femeilor, deci iată ne schimbăm, ne schimbăm permanent uh, și tocmai de aceea considerăm că Uniunea Europeană trebuie să ne stea alături în această perioadă dificilă. Știu că nu am mult timp la dispoziție și tocmai de aceea mă opresc aici. Domnule Șaed, vă mulțumim. A doua parte a intervenției dumneavoastră cu siguranță seamănă cu o intervenție normală în Parlamentul uh, uh, tunisian. Ați primit o serie de întrebări la care ați încercat să răspundeți. Încă nu avem o dată, dar vă asigurăm că vom veni uh, într-o misiune specială în Tunisia. Dacă vă aflați în capitală, ne-ar plăcea să ne întâlnim din nou cu dumneavoastră. Vă urăm o întâlnire fructuoasă cu domnul președinte Tajani în cursul după amiezii și, de asemenea, o călătorie plăcută spre țările de jos, unde veți avea niște dezbateri bilaterale. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, vă mulțumim că iată ați stat la dispoziția noastră pentru a discuta niște subiecte importante pentru țara dumneavoastră, dar uh, importante și pentru noi. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim și ambasadorului dumneavoastră care face o treabă minunată aici la Bruxelles. Vă mulțumesc mult și mult succes pe viitor! Colleagues, we're running a few minutes late. Stimați colegi, uh, am, suntem ușor în întârziere. Trecem la punctul 16 de pe ordinea noastră de zi. Dați-mi voie să-i urez bun venit domnului Nizar uh, Kairalah, ministrul de externe adjunct al uh, Irakului. Bun venit la comisia noastră. Este un privilegiu să vă avem alături de noi la Bruxelles. Vizita noastră la Parlamentul European vine la momentul potrivit. Chiar ieri am avut o primă discuție pe tema acordului de parteneriat și cooperare între UE și Irak. Știți probabil că Parlamentul European trebuie să dea undă verde a acestui acord înainte ca el să intre în totalitate în vigoare. Ieri am discutat despre Irak deja. Lucrurile se, sunt într-o evoluție continuă în Irak. Cu două luni în urmă, Cuveitul a găzduit o conferință pe tema reconstrucției Irakul, Irakului și pe 12 mai uh, veți organiza alegeri naționale. Uh, Așteptăm să aflăm din partea dumneavoastră care sunt viziunile dumneavoastră cu privire la viitorul Irakului. În ultimii ani am văzut că guvernul irachian a încercat să poartă un dialog cu vecinii săi uh, și să echilibreze până la urmă uh, relațiile de vecinătate, uh, relațiile regionale. Așteptăm să aflăm din partea noastră care sunt prioritățile în domeniul afacerilor externe ale statului pe care îl uh, uh, uh, reprezentați. Vă dau cuvântul și mai apoi vom avea un schimb de opinii. Bun venit! Iată, puteți să interveniți. Vă mulțumesc. Salut această oportunitate care mi-a fost pusă la dispoziție de a mă adresa dumneavoastră. Relațiile noastre cu Uniunea Europeană sunt uh, prioritare în domeniul uh, afacerilor externe. Ne dorim un parteneriat pe termen lung cu Uniunea Europeană. Considerăm că Uniunea Europeană este cel mai important uh, bloc care ar putea ajuta Irakul în procesul de tranziție spre democrație. Ne-ați putea ajuta pe calea aceasta a tranziției politice. Încercăm să transformăm acest parteneriat în unul pe termen lung și într-unul uh, încununat de succes. În ultimii ani, Irakul a reputat o serie de succese. Parteneriatul nostru cu Coaliția Internațională, uh, după ce am definit uh, necesitățile noastre în ceea ce privește combaterea ISIS, am uh, cerut uh, asistența în ONU și NATO. Iată, am uh, luptat împotriva teroriștilor, am avut succes. Acum trebuie să găsim însă rădăcinile terorismului alături de partenerii noștri internaționali. Suntem conștienți de faptul că Siria Yemen și alte uh, state din uh, regiune trec prin situații dificile, situații dificile care ar putea genera apariția unor noi grupuri teroriste. Și tocmai de aceea noi încercăm să purtăm o discuție la nivel uh, regional, încercăm să creăm punți între vecinii din, din zonă și nu doar din zonă. Este o mare provocare, dar noi suntem hotărâți să contribuim într-o manieră pozitivă la securitatea regiunii. Vrem să fim printre cei care combat astfel de crize. Am uh, purtat discuții cu Arabia Saudită, de curând cu Iran, cu Turcia și asta în ciuda diferențelor dintre noi. Noi încercăm uh, ca pe cale pacifică, pacifistă, să negociem cu vecinii noștri. Dar, cu toate acestea, suntem de părere că următorii ani vor fi foarte dificili pentru regiune, nu doar pentru Irak, ci și pentru regiunea din care uh, venim noi și pentru Uniunea Europeană de asemenea. Tocmai de aceea ne dorim o cooperare strânsă cu Uniunea Europeană. Ar fi în beneficiul nostru al tuturor. Ne dorim un nou concept care să stea la baza relațiilor noastre. Ne dorim cooperare, cooperare și în domeniul protecției mediului, gestiunii apelor, comerț și investiții și ne dorim ca vecinii, de asemenea, să se ralieze în procesul de reconstrucție din Irak. Ne dorim ca această reconstrucție să fie Uh, să, să se aplice întregului uh, teritoriu al Irakului. Așa ceva nu s-a mai întâmplat din anii 80 încoace, deci e un mare pas înainte. Guvernul irachian trebuie de asemenea să creeze un uh, mediu propice pentru investițiile străine. Cu siguranță nu va fi uh, o provocare uh, secundară, nu va fi uh, o misiune facilă, dar sunt sigur că uh, guvernul irachian poate folosi multe instrumente pentru a genera acest mediu propice pentru investiții. Considerăm că Uniunea Europeană ne poate ajuta în demersurile noastre ne-am dorit ca o delegație a Parlamentului European să vină în Irak uh, pentru a constata evoluțiile pozitive în domeniul securității, spre exemplu. Iată, vom avea alegeri generale peste două săptămâni alegeri uh, generale care ar trebui să fie primul pas în direcția eliminării diviziunilor sectoriale. Din păcate, însă, unele forțe politice încearcă să submineze acest uh, proces. Dar noi suntem conștienți de faptul că aceste alegeri generale sunt un pas înainte. Un pas înainte, dar primul pas înainte uh, e drept. Vă asigur că tranziția noastră spre democrație este o tranziție în adevăratul sens al cuvântului. Ne dorim o tranziție pașnică. O tranziție de genul acesta nu există în alte state arabe și tocmai de aceea punem uh, atât accent pe viitoarele alegeri în momentul de față să știți că există o adevărată concurență între candidații la aceste alegeri generale. Și acest fapt nu poate decât să ne bucure. În ceea ce privește principiul statului de drept, bineînțeles, Uniunea Europeană este foarte vigilentă când vine vorba despre punerea în aplicare a acestui principiu. Guvernul irachian încearcă să exploateze uh, parteneriatele cu organismele internaționale în așa fel încât uh, să putem pune accent pe, pe, crearea, pe modernizarea uh, Uh, forțelor militare și polițienești, pe, uh, cu ajutorul unor forțe militare și polițienești uh, bine pregătite, vom putea într-adevăr transforma în realitate principiul statului de drept. Și în acest sens avem nevoie de asistența Uniunii Europene de asemenea. O, un operațiuni de formare ar fi în interesul nostru al, al tuturor. Nu putem decât să apreciem uh, lupta Uniunii Europene pentru unitatea Irakului. Noi considerăm uh, că nu doar reconstrucția reprezintă în sine o mare provocare, uh, ci și importanța acordată nivelului administrativ regional. Iată de ce uh, Guvernul Național își dorește ca toate regiunile să fie bine re- reprezentate uh, și mai mult decât atât ne dorim ca minoritățile politice să fie bine re- uh, reprezentate. Ne dorim organizarea unor alegeri locale, însă abia anul viitor, pentru a le permite uh, provinciilor să se pregătească. Aceste alegeri locale vor, ad- vor uh, oferi într-adevăr uh, uh, tuturor forțelor politice posibilitatea de a se integra în, uh, în sfera politică. Alegerile naționale, să știți că ne încurajează, vedem că o serie de partide s-au angajat în campania electorale și lucrul acesta ne dă speranță pe viitor. Mai avem și persoanele stră, strămutate. Persoanele strămutate, vedem, uh, încep să se reîntoarcă acasă, lucru care ne bucură pe noi, dar și uh, Organizația Națiunilor Unite, agențiile speciale, bucură Uniunea Europeană și alte ONG-uri. Considerăm că provocarea este una uh, imensă, dar măcar avem o direcție clară pentru viitorul apropiat. Uh, și sperăm că tranziția spre dem- democrație merge în direcția cea bună. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Minister, for your brief. Vă mulțumim foarte mult pentru această informare, domnule ministru, și comentariile dumneavoastră foarte precise. Acum avem timp pentru dezbatere, pentru discuție. Aș sugera să dau cuvântul colegilor mei și când doriți veți putea răspunde. Începând cu Arnaud Dajon, numele grupului PP. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare. Irakul intră acum într-o etapă de stabilizare crucială și nu putem decât spera că aceasta va fi mai puțin haotică decât anii din urmă. Din această perspectivă, sunt convins că Uniunea Europeană are rolul ei de jucat. Salut invitația dumneavoastră ca să ne deplasăm pe teren. Cred că ar fi foarte important ca Parlamentul European în sfârșit să aibă o delegație în Irak. Am avut tentative în trecut, însă instituția noastră a fost prea temătoare, lucru pe care eu îl regret și sper că vom avea ocazia unei misiuni în curând. Și să abordăm atât temele ce țin de securitate, cât și cele ce țin de guvernanță. Pentru că, așa cum ați arătat la finele intervenției dumneavoastră, guvernanța în teritoriile recucerite de la statul islamic e un element cheie pentru a asigura perenitatea procesului de stabilizare, evitând reîntoarcerea grupurilor teroriste. Am totuși și o întrebare în ce privește locul Uniunii Europene mă întreb uneori, în special în ce privește sectorul securității pe care l-aș citat ca un domeniu de cooperare posibil, mă întreb realmente care este uh, rolul pe care l-am putea juca noi, UE, locul nu e oare deja ocupat de către Statele Unite și Iran, ca să numesc doar două țări mari prezente alături de Irak. Credeți într-adevăr că avem și noi un loc uh, pe care putem să ni-l facem uh, atunci când aceste două mari țări ocupă deja un spațiu uriaș în uh, sectorul securitar. Și dacă așa este, care rolul mai specific pe care Uniunea Europeană l-ar putea juca? Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Donjo. Doriți să răspundeți, domnule ministru? Mulțumesc foarte mult. Apreciez uh, întrebarea dumneavoastră. Și e o întrebare importantă, deoarece un element uh, foarte preocupant pentru guvernul nostru e acela de a crea condițiile adecvate în zonele eliberate atunci când vorbim de reconstrucție, crearea de locuri de muncă, deschiderea de oportunități de ocupare pentru oameni, atrăgând companii care să investească. Și când vorbim de investiții, poate că una din opțiunile reale pentru guvernul irachian în vederea reconstrucției noi încercăm uh, să dedicăm multe resurse procesului de stabilizare și restaurarea serviciilor de bază în astfel de zone. Însă, prezența unor companii străine pentru a construi bună spitale, autostrăzi, este foarte importantă. Cred că rolul Uniunii Europene este unul decisiv, deoarece niciun fel de altă țară nu ne-ar putea oferi uh, astfel de lucruri, nici măcar Statele Unite, atunci când vorbim de uh, construirea capabilităților. Iar Uniunea Europeană e deja angajată în Irak în ce privește uh, respectarea drepturilor omului și încurajarea statului de drept prin consiliere pe lângă guvern. Iată, un rol foarte important pe care UE l-ar putea juca. Eu chiar cred că uh, istoria uh, susținerii din partea UE pentru toate procesele de stabilizare și democratizare uh, este eminent și nicio altă țară nu ar putea juca un astfel de rol. Recent, Uniunea Europeană a trimis o echipă care oferă sprijin și consiliere pentru implementarea unei reforme uh, în ce privește tacticile, strategiile de asigurare a securității. Această echipă lucrează alături de guvernul irachian și uh, are rezultate bune. Cred că formarea judecătorilor și deschiderea unor oportunități pentru aceștia ca să poată implementa statul de drept este un alt element decisiv. Cred că Europa poate juca un rol în regiune utilizând tocmai și relațiile cu state învecinate Irakului. Conceptul de cooperare este unul foarte nou în regiune s-a putut vedea competiția dintre state. Fiecare țară a încercat uh, să-și implementeze uh, propriile uh, ambiții cu mijloace proprii. Nu au concurat în economie sau investiții, nu au folosit concurența și resursele într-un mod pozitiv. Iată de ce cred că Uniunea Europeană ar putea ajuta aici. Ieri deja am avut o discuție dacă Irakul va invita țările vecine să coopereze pe teme de mediu, resurse și teme de energie. Uh, teme care nu sunt uh, politice, tocmai pentru a uh, crea sinergii. Irakul ar dori să fie independent de Arabia Saudită și de Iran. Nu vrem să intrăm în competiție cu Turcia, Qatar sau alții, în ce privește frăția. Criza din regiune ar trebui rezolvată prin mijloace pașnice. Credem că escaladarea violenței în Siria și Yemen nu duce nicăieri. Am văzut uh, în ultimii șase ani ce se întâmplă cu violența din Siria. Fără o soluție politică nu se poate face nimic și credem că Europa ar trebui să se angajeze în, astfel, în aceste crize din regiune, deoarece am putut vedea în ce fel radicalii, teroriștii, refugiații, practic nu sunt foarte departe de Europa. Sigur că pentru Statele Unite lucrurile arată altfel, ei sunt foarte departe, dar Europa e aproape de noi, e aproape de aceste țări cu probleme și cred că interesul Europei e de a susține Irakul, Tunisia și alte țări care uh, sunt angajate în mod serios în tranziția politică. Deja am putut vedea în Irak sprijinul Uniunii Europene și am dorit să continuăm uh, această cooperare, acest angajament și noi suntem ferm angajați pe calea tranziției politice. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule ministru. Dacă există alte întrebări sau observații din partea dumneavoastră, nu pare să fie cazul. Domnule ministru, dacă mai doriți să ne împărtășiți ceva înainte de a încheia, aș vrea să vă mulțumesc doar pentru această șansă de a mă adresa dumneavoastră și sper ca realmente delegația dumneavoastră să vină în Irak și sunteți bineveniți oricând. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc, spune președintele. Vă pot promite deja că uh, Comisia noastră de afaceri externe uh, este cât se poate de hotărâtă să viziteze Irakul. Planul e pentru uh, luna decembrie, probabil, odată ce vom obține toate aprobările necesare, dar ăsta e obiectivul nostru și așteptăm cu interes să ne întâlnim cu interlocutorii noștri din Irak. Suntem foarte interesați să susținem reconstrucția țării dumneavoastră, încercând să vă oferim sprijin tocmai de palierele pe care, palierele pe care dumneavoastră le-ați uh, evidențiat în această dimineață. Sper să ne revedem în decembrie. Dacă nu există alte comentarii din partea colegilor, nu pot decât să-i mulțumesc domnului ministru că a fost alături de noi și închei ședința noastră pe care o vom relua în această după amiază la orele 14.30 cu o audiere pe tema relațiilor UE-China. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.